Vă pun o întrebare, doamnă comisar Reding. După ce vă voi mulțumi că petreceți această după amiază cu noi pentru a ne împărtăși ideile noastre, e întotdeauna interesant să vă ascultăm. Am o întrebare punctuală, începește raportul uh, asupra acordului Roma 2 privind uh, Știți că eu sunt raportor după ce doamna Diana Wallace a plecat din Parlament. O să votăm mâine și mă bucur să spun că avem susținere largă de la toate grupurile politice să continuăm și să cerem Comisiei să ne facă o propunere legislativă și sper să fie o procedură rapidă și sunt nerăbdătoare să primesc cât mai repede această propunere. Personal, cred că este o zonă foarte importantă în care Uniunea Europeană ar putea și ar trebui să facă o diferență pentru a clarifica regulile legate de alegerea uh, jurisdicției, pentru ca jurnaliștii și mass media europene să beneficieze de certitudini în legătură cu ce reguli se aplică în cazul procedurilor de defăimare. Sunt sigur, doamnă comisar, că împărtășiți uh, viziunea noastră că incertitudinea de a risca un uh, proces de defăimare într-o uh, jurisdicție pe care nu o cunoști poate duce până la urmă la autocenzură și la o presă mai puțin liberă. Au trecut deja mulți ani din 2005 uh, când a fost ultima încercare de a include reguli privind defăimarea în acordul Roma 2 și acestea au dat greș. Întrebarea mea este, uh, are Comisia de gând să asculte apelurile Parlamentului și să includă în programul său legislativ uh, această idee de a include defăimarea în regulamentul Roma 2 și sunt nerăbdătoare să-mi răspundeți la această chestiune, e o chestiune importantă. Mulțumesc, domnul Bodu, acum. Mulțumesc. Eu aș vrea să ridic, domnul comisar, problema cotelor de femei în consiliile de administrație ale corporațiilor. După cum știți, am avut câteva rapoarte în Parlamentul European cu privire la acest subiect, mai mult sau mai puțin concrete cu privire punctual la acest aspect. Ultimul dintre ele este raportul de inițiativă al subsemnatului privind guvernanța corporatistă. Deși amendamentul privind introducerea cotelor obligatorii introdus de grupul ALDE a fost adoptat, în detrimentul amendamentului PPE privind cotele flexibile, problema nu este deloc ușoară pentru că, din cauza acestui amendament privind cotele obligatorii, raportul era cât pe aci să pice, să fie respins. Din cauza diviziunilor fundamentale între grupurile politice privind alte aspecte corporatiste, adăugarea unei, noi, adăugarea unei noi situații care, de asemenea, divizează grupurile politice, în altfel decât celelalte aspecte, ar duce la respingerea raportului legislativ. Vreau să menționez că raportul de inițiativă a trecut doar pentru că a fost unul nelegislativ. Acest lucru nu cred că se va mai, se va mai întâmpla cu noul raport legislativ. În concluzie, cotele obligatorii de femei vor fi un deal breaker cred eu, și UE va rămâne fără legislație în materie de guvernanță corporatistă. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns și vă rog să luați în considerare și, dacă nu cumva, în acest stadiu ar trebui să începem prin a cere cote flexibile și nu cote obligatorii, salvând în același timp un raport foarte important și o viitoare legislație europeană. Mulțumesc! Danke, Herr Kollege Baldassar, bitte. Mulțumim, domnul coleg uh, Baltasar. Grazie, președinte. Eu saluto la vicepreședinte Red. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să o salut pe doamna vicepreședinte Reding și să o felicit pentru activitățile sale, care sunt în acord cu angajamentul pe care și l-a exprimat la începutul mandatului de a crește încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Problema succesiunii este cu siguranță un exemplu despre modul în care Uniunea Europeană poate să se pună în serviciul cetățenilor și în interesul cetățenilor, ca și în interesul uh, întreprinderilor și companiilor. Și cred că Comisia Juridică chiar își face treaba aici în sensul cel mai profund, dar și în sensul educațional al uh, cuvântului, dacă vreți. Odată ce am spus asta, vreau să vă atrag atenția asupra unui alt instrument care mi se pare foarte important, atât în viața de zi cu zi a cetățenilor, cât și a companiilor. În mod clar, intenția regulamentului este de a crea un sistem european uh, legat de uh, conturile uh, bancare, astfel încât uh, banii să poată fi transferați uh, peste granițe, să crească încrederea cetățenilor în piața unică, în piața internă și piața internă să fie astfel mai armonizată. În calitate de raportor, uh, am întrebarea următoare. Discuțiile din Consiliu par să meargă destul de lent pe această chestiune. Și pot să întreb pe doamna vicepreședinte dacă are de gând Comisia să încerce cumva să accelereze aceste discuții ca să putem să ajungem la un acord în primă lectură sau dacă s-a, mai, sau, s-a luat vreo măsură în legătură cu această chestiune și cu acest scop. Domnul Berlinger. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc, domnule comisar, și o salut pentru prezență și pentru uh, acțiunile sale. Uh, chestiunea succesiunilor a fost clar un succes al Europei și avem problema Marii Britanii și a Irlandei, unde există o lipsă parțială de succes, dar în rest vă încurajez să perseverați pe această cale și să încercăm să uh, reluăm această discuție și să o rezolvăm, pentru că sunt, se poate spune, milioane de familii afectate sau implicate și nu putem să le uh, negăm dreptul la protecție. Vreau să-i mulțumesc, domnule comisar, Uh, pentru că a vorbit despre subiectul uh, instruirii juridice și despre proiectul pilot și așa mai departe. Dar vreau să subliniez un lucru. Noi am introdus uh, niște aspecte noi în această propunere, noi Parlamentul. Se părea că, s-ar părea că Comisia le preia, însă important este să avem un uh, sistem de raportare permanentă uh, prin intermediul internetului din teritoriu, ca să spun așa, de la nivelul uh, cel mai de bază, pentru a crea o cultură juridică, dacă nu complet armonizată, cel puțin din ce în ce mai armonizată. Oamenii care în statele membre lucrează în sistem, în domeniu, trebuie să devină și ei uh, <laughs> legislatori europeni, dacă vreți, și încă, sigur, lucrul asta nu se întâmplă. Acum, un alt comentariu în ce privește uh, acțiunile colective. Am adoptat aici în Parlament cu o mare majoritate o rezoluție pe subiect, însă acum uh, e o tăcere totală pe acest subiect. Uh, nu știm uh, care a fost rezultatul consultării publice și ne întrebăm dacă au existat cereri din partea consumatorilor pe acest subiect dar aș vrea să reînnoiesc cererea ca din partea Comisiei să se întâmple ceva, să Comisia să facă ceva. Nu putem să abandonăm ideea de a avea în Europa o protecție colectivă a consumatorilor, deși Desigur, trebuie să ne asigurăm că nu mergem pe exemplu american. Și o ultimă întrebare. Anul trecut am avut o inițiativă legată de legislația administrativă europeană. Comisia Juridică a Parlamentului s-a implicat în această chestiune și uh, sunt mândru că și eu am fost implicat. Articolul 219 din uh, uh, Tratatul de la Savona dă o bază juridică. Cred că ar trebui să existe o mai bună definiție a drepturilor cetățen- cetățenilor față de administrație, în relația cu administrația. Deci este vorba de o inițiativă legislativă venită de la Comisia Europeană și noi vom adopta un raport din propria inițiativă aici, în Parlament, dar aș vrea să cer Comisiei să ducă lucrurile mai departe pentru a rămâne în concordanță cu noile lucruri care se întâmplă în domeniu. Vă mulțumesc, domnul Șimanski. Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz. Chciałbym... Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, aș avea rugămintea să începeți să acționați împotriva diferitelor forme de discriminare și de îngrădire a libertății de presă. În Polonia eh, s-a refuzat emiterea eh, unei autorizații pentru un post de televiziune eh, în susținerea căruia au fost strânse peste 2 milioane de semnături. Chiar dacă este vorba de o democrație tânără, o țară ca Polonia trebuie susținută de instituțiile europene și avem dreptul, consider, ca Comisia Europeană să se pronunțe pentru că va exista și o audiere publică pe tema aceasta. Doamna Cruz urmează să fie formal Uh, informată, dar aici uh, sunteți, uh, este atins și portofoliul dumneavoastră, pentru că aici este vorba de libertate, de nediscriminare, de libertatea presei. Cabinetul meu va, va pune la dispoziție materialul de fond dar consider ca și pe această cală să vă informez pentru că este o chestiune importantă Uh, este important ca astfel de cazuri de discriminare, de îngrădire a libertăților fundamentale să nu mai aibă loc. Sigur că uh, trebuie să apreciem autonomia, dar în același timp uh, trebuie să existe posibilitatea ca diferitele puncte de vedere într-o astfel de chestiune să poată fi enunțate. Cazul este cât, cât se poate de serios și uh, obligă, practic, Comisia să adopte un punct de vedere. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Lichtenberger. Wow. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru explicațiile oferite. M-aș bucura foarte mult dacă am avea în sfârșit acest uh, dosar insolvency, insolvență, cu siguranță că dezbaterea va fi foarte interesantă. În ce privește libera circulație a documentelor. Um, înainte ca această propunere uh, să fie uh, prezentată în mod formal. Uh, a fost, această inițiativă a fost deja combătută, să zic așa, prin multiple proteste ale acelora care spun că Trebuie să împiedicăm uh, o recunoaștere prea ușor, uh, ușoară a uh, acestor documente, acestor documente pentru a nu obliga, de exemplu, statele care se opun recunoașterii uh, coabitării persoanelor de aceeași sex să, să o recunoască în, pe o cale alternativă aceste uh, coabitări. Uh, Uh, oficial recunoscute. Vreau să întreb dacă ați primit și dumneavoastră și cabinetul dumneavoastră astfel de uh, scrisori de prost, protest în legătură cu acest dosar. În ce privește dreptul contractual european, am avut deja unele dezbateri și chiar și unele audieri pe uh, această temă în Parlamentul European și în Comisia noastră. Ehm, din păcate, nu mă mulțumește prea mult această propunere pentru că nu consider că, nu consider că ar uh, reprezenta un progres real pentru consumatorul european. Întrebarea mea este următoarea. Ehm, considerați că, uh, considerați că, uh, care credeți că sunt um, prioritățile? Pentru că pentru că eu consider că în ce privește, de exemplu, comerțul pe internet, ar, uh, avem într-adevăr o nevoie de uh, reglementare europeană. Și vă întreb dacă n-ați fi dispusă să limitați uh, inițiativa noastră legislativă la contractele încheiate online, la, la comerțul prin internet. Cred că propunerea actuală, din păcate nu acoperă această problematică a comerțului electronic și pe de altă parte nici în, nici în celelalte privințe nu cred că este un uh, proiect uh, mulțumitor. Acum altceva. Uh, îl susțin într-o totul pe colegul Berlingua în ce privește dreptul administrativ, pentru că există foarte multe exemple ce ne arată că aici nu uh, Uh, avem a face cu altceva decât cu uh, punerea în aplicare a unor uh, drepturi fundamentale. Ne-ar bucura foarte mult dacă am obține susținerea dumneavoastră pe această temă. Și în final, ați auzit deja că a apărut un oarecare conflict pe tema răpirii copiilor și că aici există un conflict de competențe iscat între instituții. M-ar bucura foarte mult dacă ați putea să ne oferiți un punct de vedere al dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc, doamna Tain, și după aia doamna colegă Regner. Auch ganz herzlichen Dank. Mulțumesc și eu, uh, doamnă vicepreședinta Comisiei, pentru uh, cele spuse. În ce privește dreptul succesoral, uh, cu soții suntem de acord că am uh, consemnat un succes uh, deosebit și în legătură cu campania dumneavoastră de informare vreau să întreb dacă există deja propuneri concrete de începerea acestor campanii de informare în rândul cetățenilor. Dacă dumneavoastră la Comisie ați pregătit deja aceste campanii de informare, pentru că Eh, pentru că oamenii în continuare au nevoie să se poată adresa notarilor în statele membre și vreau să întreb eh, ce faceți dumneavoastră la modul concret în această privință. În ce privește dreptul material, eh, se desfășoară tocmai expertiza care a fost comandată de Parlament. Vreau însă să vă cer dumneavoastră Comisiei mai mult sprijin uh, prin contactele ce le aveți cu președinția Consiliului uh, în uh, desfășurarea um, acestei expertize, pentru că considerăm că nu merg lucrurile tocmai cu viteza cu care ar trebui. În ce privește dreptul contractual și libera circulație a documentelor și aceste teme sunt foarte importante pentru că sunt foarte importante pentru a ușura viața cotidiană a cetățenilor. Pe lângă pe lângă economii, economii importante pentru cetățeni, uh, creăm uh, și un, uh, o situație nouă. Pe de o parte, documentele vor circula mai liber, mai ușor, pe de altă parte se creează o nouă, un nou risc, cel al posibilității de abuz, de contrafacere. În ce privește problema guvernanței și cota pentru femei, uh, și eu mă tem că în cazul unui raport legislativ uh, votul n-ar mai fi același ca în cazul unui raport nelegislativ. Doamna Regner. Doamna comisar, ați primit multe întrebări și încerc uh, de aceea să mai adaug doar câteva. În ce privește cota pentru femei, uh, vreau să vă felicit pentru angajamentul dumneavoastră determinarea cu care luptați pentru includerea femeilor în consiliile de administrare. În ce privește guvernanța corporatistă, cred că ar fi fost mult mai multe uh, uh vot împotriva raportului dacă am fi inclus uh, prevederi mai uh, stricte în această privință o întrebare privind eh, regulamentul de protecție a datelor și actele delegate eh, conexe. În regulamentul privind eh, protecția datelor avem foarte multe acte delegate. Și mă interesează cum explicați dumneavoastră această prezența acestora, pentru că pentru că circumstanțele în care s-a născut acest instrument ar fi fost sugestive mai degrabă pentru forma de directivă, nu de regulament. O ultimă întrebare, respectiv observație în legătură cu dreptul european contractual. Uh, aș dori să continui întrebarea doamnei uh, von Lichtenberger și uh, spunându-vă că Uh, și eu sunt oarecum nefericită din cauza formei adoptate uh, a, în cazul acestui, uh, acestei propuneri. Tema este de altfel reluată și dezbătută în multe medii academice, în universități de pe tot cuprinsul Uniunii. Vreau să vă întreb unde credeți că sunt oferite îmbunătățiri de ordin juridic, de certitudine juridică, dacă doriți, pentru consumatori. Pentru că în afară de faptul că uh, se, consumatorilor li se oferă o gamă și mai largă de variante uh, contractuale, uh, nu văd o valoare adăugată. Mulțumesc, domnule președintele. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte foarte multe întrebări, mi-ați spus, într-un timp extrem de scurt. Am să încerc să răspund într-o formă concisă. Colegul meu știu că așteaptă deja să intre. În ceea ce privește raportul Roma 2, aș dori să mulțumesc Comisiei Jurii pentru raport și pentru sugestiile făcute și voi analiza toate posibilitățile de a îmbunătăți situația în contextul acestui regulament privind legea aplicabilă obligațiilor non necontractuale. Știți că acest regulament exclude defăimarea din domeniul de aplicare pentru că nu s-a putut ajunge la o soluție de compromis pe parcursul negocierilor. Am să examinez această situație. Câțiva membri ai Parlamentului m-au întrebat în legătură cu aceste cote am citit uh, cele trei rapoarte din proprie inițiativă ale Parlamentului, făcute de doamna Crața, Petican și Intveld, care cer cote pe baza acestei analize am lansat o consultare publică cu întrebări foarte precis formulate, inclusiv întrebările uh, spuse într-un mod oarecum contradictoriu de diferiți membri ai Parlamentului acum și o să așteptăm până la sfârșitul lunii mai până când vin răspunsurile pe care le așteptăm de la toate părțile interesate. O să analizăm aceste răspunsuri ale consultației publice și o să vedem cum vom merge mai departe în direcția unei propuneri legislative. majoritatea elementelor care se regăsesc pe lista noastră de lucru sunt chestiuni apropiate de interesele imediate ale cetățenilor. Încercăm să simplificăm viața cetățenilor, mai ales când e vorba de activități transfrontaliere. Să o mare parte a activităților mele se îndreaptă și în direcția justiție pentru creștere și dezvoltare. Și vineri, la Consiliul Ministrii de, Just, Ministrii de Justiție vor avea o discuție pe marginea tuturor elementelor pe care le-am propus și eu în materie de justiție și dezvoltare și creștere, pentru că justiția poate ajuta la eliminarea obstacolelor din interiorul pieței interne și ne va da posibilitatea să folosim această piață ca o piață proprie nouă și cetățenilor europeni. Există încă obstacole și multe state membre se concentrează doar pe piețele interne proprii, pierzând astfel multe oportunități. Ordinul de păstrare, contul european, este un alt fel de element, pentru că se estimează că în medie 2,7% din cifra anuală de afaceri a firmelor europene se pierde din cauza acestor dispute transfrontaliere care nu sunt rezolvate. Asta afectează în principal IMM-urile. Un milion de IMM-uri au probleme din acest motiv. Și după ce s-au confruntat cu astfel de probleme, nu mai fac afaceri eh, transfrontalier. Și practic își, eh, își pun singure piedică. Deci da, vreau să accelerez această procedură decizională, pentru că este o componentă importantă în cadrul acestui capitol Justiție pentru dezvoltare și o să vedeți va fi una dintre prioritățile președinției cipriote. Întrebare referitor la prima lectură? Da, s-ar putea să avem o primă lectură pe această temă. Problema dreptului succesoral e o temă deosebit de importantă. Din păcate, da, Marea Britanie a decis să nu se alăture acestui acord. Am discutat foarte mult cu colegul Kenneth Clark pe această temă și pe parcursul negocierilor am mers foarte departe în direcția asimilării diferitelor solicitări făcute de autoritățile britanice. Însă, din păcate, nu a fost posibil să schimbăm complet propunerea pentru că dacă am fi făcut acest lucru, toate celelalte state care și-au dat acordul n-ar mai fi fost uh, de, de acord cu noile modificări. Și o să mergem mai departe, pare, fără Marea Britanie și Irlanda. După, ca și domnul Berlinguer, consider că instruirea este de o importanță deosebită. Vom merge mai departe în acest sens. Avem o experiență foarte mare acumulată la nivelul organizațiilor europene în cadrul comunității specialiștilor în drept și toată lumea este implicată activ. Însă și aici, încă o dată, Marea Britanie a decis să rămână pe din afară. Experți în drept din Marea Britanie cred că nu înțeleg, nu, nu sunt de acord cu asta, pentru că ei ar vrea să fie parte a acestui demers. Iată, politica de multe ori uh, poartă ochelari de cal. Eh, problema recursului colectiv, ideea comunicării nu a fost abandonată complet. Asta se regăsește în formularea generală care apare în programul de lucru al Comisiei pe 2012 care are în vedere o inițiativă referitor la recursul colectiv, fără a spune dacă va fi vorba de ceva legislativ sau non-legislativ. Comisia reevaluează alternativele în domeniu să vedem care măsuri sunt cele mai oportune acum. mai ales pornind și de la raportul Parlamentului European, pe care l-am citit cu mare interes chestiunea codului de conduită pentru administrația publică, articolul 41 din Cartea Drepturilor Fundamentale spune, prevede acest uh, drept la o bună administrație. Știți că ombudsmanul european examinează îndeaproape ceea ce facem și Comisia respectă pe deplin principiul bunei administrări și încearcă să pună în practică observațiile formulate sau criticile formulate de ombudsman în ideea de a îndrepta lucrurile acolo unde este cazul și unde ni s-a semnalat. Libertatea presei, categoric, este o temă importantă care apare cu regularitate în, în multe state membre. Am discutat deja de câteva ori această chestiune și în plen. Îmi aduc aminte că mai de mult când eram comisar pentru mass media, pomeneam adesea în fața plenului Parlamentului, răspunzând la tot felul de întrebări, de multe ori opuse ca sens, care veneau din direcția diferitelor grupuri parlamentare. Acum, doamna Nelly Cruz se confruntă cu, cu această problemă, însă colaborăm categoric în acest domeniu și sunt sigur că audierea publică pe această temă va aduce mai multă lumină. Recunoașterea documentelor Comisia a fost obiectivă, nu a făcut nicio discriminare pe, pe teme de, pe, în materie de sex în această chestiune, pentru că nu e datoria noastră și nu e răspunderea noastră să ne amestecăm în uh, legislația matrimonială din statele membre. Nu, aici respectăm subsidiaritatea, nu ne băgăm. Nu, încercăm să facem altceva, și anume să simplificăm viața a celor 12 milioane de cetățeni europeni care au o viață matrimonială sau conjugală transfrontalieră și prin urmare se confruntă cu tot felul de probleme. S-au pus o serie de întrebări privind um, legislația în materie de vânzări și comerț Analizele făcute până acum, inclusiv de lobbyiștii care luptă pentru care militează în favoarea drepturilor consumatorilor, au fost următoarea. Cetățenii europeni beneficiază de un grad ridicat de protecție. Lobbyiștii erau mai curând îngrijorați de apariția unor anumite riscuri în cadrul negocierilor, pentru că acest nivel ridicat de protecția consumatorilor ar putea să fie coborât deci nu ne criticau pentru că am avea un punct de plecare destul de jos. Nu, plecăm de sus în materie de protecția consumatorului și de aceea am nevoie de ajutorul Parlamentului. Aș vrea ca pe parcursul acestor negocieri nivelul ridicat de protecție a consumatorului să fie păstrat și vă rog să mă ajutați să pot face asta pe durata negocierilor. spun că Parlamentul și Comisia uh, vor fi aliați din acest punct de vedere. Convenția de la Haga, după cum știți, e o chestiune extrem de delicată și de spinoasă și, într-adevăr, Consiliul a pus sub semnul întrebării competența Comisiei în acest dosar. Mm, opinia Comisiei e clară, Uniunea Europeană are competență externă în sensul, în, care, în sensul că a adoptat legislație internă. Acordul este de competență exclusivă a Uniunii Europene dacă se poate demonstra că fondul acordului face intră în domeniul de aplicare a normelor comune interne sau ține de un domeniu deja reglementat de aceste reguli, fie că există sau nu vreo contradicție între aceste reguli, norme comune și acordul respectiv. Asta este explicația juridică și ultima întrebare la care nu am răspuns, refer la protecția datelor. Ei bine, aici, da, într-adevăr, avem un dosar stufos, cu multe elemente importante. Sunt două niveluri aici. Primul, ca să fiu, primul nivel, ca să fiu zicer, e cea mai amplă inițiativă a Comisiei în ultimii ani, pentru că uh, Există legislație contradictorie în 27 de state membre și asta îngreunează enorm de mult și sporește costurile pentru firmele europene atunci când încearcă acestea să utilizeze sau să aibă acces pe piața întregii Europe, încercând să opereze acolo ca pe o piață proprie. Știți că e un coșmar. Deci în analiza pe care au făcut-o experții, dacă reușim, am economisit 2,4 miliarde de euro în fiecare an pentru companiile europene. Deci vă dați seama cât de frumos se leagă asta de programul nostru Justiție pentru dezvoltare economică. Dar pentru a avea o definiție uniformă la nivel înalt, pe baza tratatului și pe baza cartei drepturilor fundamentale, în materie de protecție a dreptului individual, la uh, caracterul privat al datelor personale, atunci ne trebuie o singură regulă pentru tot continentul și dacă avem o singură regulă pentru întreg continentul, atunci nu putem intra în chestiuni de detaliu. Regula unică va trebui să fie una ca o umbrelă care să acopere tot, tot continentul și uh, va trebui să există o marjă de ajustare în funcție de nevoi și priorități specifice și de unde, de unde și actele delegate pomenite acolo. Nu înțeleg de ce uh, Parlamentul uh, nu acceptă ideea acestor acte delegate. Dacă vă uitați, acestea se fac respectând procedura legislației uh, procedură ordinară, propunere, consultare, Parlament și Consiliu, n-ar trebui să vă îngrijoreze aceste acte delegate, pentru că oricum Parlamentul o să aibă un, un cuvânt de spus în materie de acte delegate. Vă mulțumim foarte mult, doamnă vicepreședinte. Cred că de fiecare dată când veniți în mijlocul nostru, mă conving încă o dată în plus că este bine să avem un comisar eh, pentru justiție. Eh, foarte multe lucruri s-au Uh, accentuat foarte multe proiecte, au devenit priorități de când sunteți dumneavoastră aici. Acum vă mulțumesc pentru participare și facem un schimb rapid între doamna vicepreședinte și domnul comisar Michel Barnier, de la un portofoliu la altul, de la un comisar la altul, vă rog, o scurtă pauză tehnică. Bon sac. Ah, mon sac, là.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 So, wir würden dann direkt... Mulțumesc și dacă îmi dați voie, spune președintele, atunci continuăm fără pauză. Domnul comisar are maxim o jumătate de oră uh, timp la dispoziție, după care trebuie să se îndrepte la aeroport. Domnule comisar, fără alte introduceri și prezentări, vă dau cuvântul, după care urmează o rundă de întrebări. Poftiți! Mulțumesc, domnule președinte. Vă salut uh, călduros pe toți. O să fiu cât mai succint în aceste comentarii introductive pentru a vă putea asculta. Și îmi cer scuze, doamnelor și domnilor deputați, pentru constrângerile temporale, însă am o altă ședință după aceasta și apoi trebuie să iau avionul spre Frankfurt imediat. O să îmi situez uh, declarațiile introductive în cadrul agendei pe care Comisia și Parlamentul European le-au uh, uh, stabilit pentru Single Market Act, actul unic european pentru piața unică europeană, care vedem cât este de urgent în acest moment dacă ascultăm opiniile europenilor din toate țările membre și nevoia de creștere economică. Și gândindu-mă la această nevoie de a avea creștere economică, creare de locuri de muncă, competitivitate, competitivitate împreună cu o serie de colegi am construit în prelungirea raportului uh, Mario Monti această agendă a Single Market Act prin care se prevăd 12 pârghii de creștere, dintre care unul este, uh, una este proprietatea intelectuală. Și Aș vrea să distribui, cred că s-au distribuit deja, sau sunt pe care să se distribuie uh, orarul uh, și uh, calendarul nostru pe care îl avem uh, cu angajamente și cu texte legislative pe care le vom propune de acum și până în 2013. Și printre aceste 12 pârghii de creștere, cum spuneam, este proprietatea intelectuală și se pune în mod natural problema brevetelor pe care domnul Baltazar, domnul Rabca și așa mai departe le cunosc foarte bine și sper că pe acest punct vom obține un acord final asupra propunerii pe care am făcut-o și care se bucură de susținerea 25 de țări. Rămâne încă deschisă ușa pentru cealaltă două țări care încă nu s-au alăturat, adică Spania și Italia. Și noi facem totul pentru a facilita un acord de ultim moment pe această chestiune și știți că e vorba de sediul jurisdicției unice a brevetelor. În ce privește drepturile de autor, confirm angajamentul nostru de a încerca să uh, aducem drepturile de autor la ora prezentului, adică a Europei și a internetului. Și în acest spirit vom prezenta în luna iunie, sigur, cu o anumită întârziere pe care am explicat-o, când am răspuns la o întrebare cu solicitare de răspuns oral la Strasburg acum câteva săptămâni, cum spuneam, vom prezenta propunerea noastră cu obiectivul de a îmbunătăți guvernanța și transparența gestiunii colective și, de asemenea, emiterea de licențe multiteritoriale pentru muzica online și, în paralel, vom uh, lucra la răspunsurile uh, privind, din Cartea Verde privind audiovizualul și, pe baza acestor răspunsuri, vom decide dacă este sau nu necesar să mai luăm măsuri complementare pentru a promova conținutul audiovizual pe piața internă. Și apoi uh, vreau să-i mulțumesc doamnei Geringer de Odenberg pentru munca pe care a făcut-o până ieri chiar la dialogul tripartit. Am încercat să susțin această activitate pe dosarul operelor orfane. Sper să-l încheiem în prima lectură. Un alt șantier important în acest capitol al proprietății intelectuale este cel legat de mărci, care sunt o pârghie de creștere ele însele, de creștere economică, și privesc multe IMM-uri. O să prezint în această vară o propunere de a cadrului actual pentru înregistrarea mărcilor pe piața unică și această propunere va face evident obiectul unei uh, dezbateri cu dumneavoastră. Ah, un alt mare capitol îl prevede modernizarea mediului juridic al întreprinderilor noastre pentru că acestea să fie în același timp mai responsabile, dar și mai competitive. Foarte telegrafic, doamne președinte Lene, ah, voi vorbi, pentru că sunt sigur că e un subiect pe care îl urmăriți și noastră cu multă atenție. Voi vorbi așadar despre cadrul juridic care va favoriza ecosistemul juridic cel mai favorabil pentru dezvoltarea competitivității IMM-urilor. În acest cadru înscriu reforma sectorului auditului, pe care o urmărește raportorul noastră, domnul Sayad Karim, și sigur că cunosc dezbaterile care au avut loc pe acest subiect, cred că textul pe care vi l-am prezentat ar putea eventual să, uh, poate îmbunătățit, uh, ar putea să Uh, meargă pe această linie a reformei, deși știți că sunt o serie de actori implicați în acest domeniu al auditului care nu vor reformă și care vor ca lucrurile să fie business as usual, să rămână așa cum sunt. Și cred că trebuie să mergem pe o reformă de redinamizare a auditului, să evităm conflictele de interese și să favorizăm mai multă concurență și mai multă diversitate în acest sector. În acest cadru juridic, uh, pentru întreprindere, evident, există mai multe texte care au legătură cu normele contabile. În primul rând, se dorește mai multă uh, transparență prin propunerea country by country reporting, raportarea de la țară la țară a doamnei Arlene McCarthy, care vizează uh, întreprinderile extractive și forestiere sunt mai mult de 100 de întreprinderi, atât cotate cât și necotate la bursă, care sunt vizate de textul pe care vreau să-l propun. Ne-am început cu acest sector mai întâi uh, am început comunicând aceste informații către întreprinderi, să vedem dacă trebuie să mergem mai uh, departe. Uh, în ce privește transparența, eu aș vrea să simplific obligațiile cotidiene ale întreprinderilor, mai ales ale IMM-urilor. Asta e o obligație transversală pe care o avem și m-am referit la ea și în ce privește achizițiile publice și mă refer evident și la revizuirea directivelor privind uh, contabilitatea care vizează mm, zeci și sute de mii de IMM-uri. Uh, Consiliul a primit pozitiv această propunere, sper ca și Parlamentul și sper să ajungem la un rezultat cât mai repede. În acest context, uh, Aș vrea să salut referința la normele contabile internaționale din comunicatul din 20 aprilie a ministrilor de finanțe G20 și mai ales apelul la uh, uh, uh Organizația uh, Internațională de Standarde de Contabilitate de a tinde către o convergență cât mai curând posibil și vă asigur că Uh, urmez, urmăresc cu mare interes ce se întâmplă în aceste instituții, cum este ASB-ul uh, și mă interesează foarte mult pentru că doresc și dorim să îmbunătățim uh, guvernanța și așteptăm cu răbdare decizia autorității americane de reglementare în ce privește utilizarea normelor contabile de raportare financiară, normelor internaționale de raportare financiară contabilă și vom avea probabil un răspuns în următoarele luni. E un subiect care se discută regulat, după cum știți, în consiliile ECOFIN. În fine, în ce privește reforma dreptului societăților, dreptului companiilor, Urmări, în continuare avem o reflexie pe această chestiune. Am lansat în februarie o vastă consultare publică și am primit multe răspunsuri la această consultare care ne permit să ne ocupăm, pe de o parte, de chestiuni generale și anume Eh, domeniul de aplicare, perspectivele, eh, dar și eh, domenii mai țintite, mai restrânse, fuziunile și sciziunile transfrontaliere, transferul de sedii sociale și, natural vorbind, o chestiune care revine tot timpul și anume statutul societății private europene, companii private europene. Vom prezenta concluziile acestei consultări la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, și pe acest subiect, viitorul dreptului companiilor, convingerea noastră este că nu putem separa guvernanța corporatistă de dreptul societăților. Sunt două lucruri legate intim și de aceea propun să grupăm aceste două documente într-un cadru coerent, coerent și să prezentăm în octombrie 2012, deci anul acesta, un plan de acțiune cu inițiative concrete pentru Uh, lunile care vor rămâne până la sfârșitul mandatului nostru, pentru dezvoltarea pe termen lung a unor întreprinderi responsabile și am reflectat îndelung la acest uh, plan de acțiune. Poate că o să ne inspirăm din planul de acțiune pe 2003 începește structura, în sensul că să identificăm uh, priorități pe termen mediu și lung și unele subiecte sensibile care trebuie să se afle în centrul eforturilor de modernizare a întreprinderilor, comunicare, uh, structura consiliilor de administrație, remunerație, și, uh, de asemenea, identitatea și responsabilitatea acționarilor. Iată așadar, uh, toate aceste puncte pe care le-am invocat sunt rezumate în acest document, în acest tablou de bord pe care l-ați primit și care, sigur, este supus uh, diverselor evoluții și accelerări și diverse consultări pe care le avem. Vă mulțumesc pentru atenție și, evident, sunt la dispoziția noastră în timpul limitat pe care îl avem, din păcate. Vă mulțumim, doamnele comisar. Uh, începe cu prima întrebare domnul Berlinger. Și grație, președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Pe scurt, vreau mai întâi să-l felicit personal pe domnul comisar Barnier pentru Succesul e drept încă incomplet, dar totuși succesul semnat în uh, brevetul uh, european, dosarul brevetului european. Sigur că am contribuit și noi cu toții aici, dar, um, dar este un succes. În ce privește drepturile de autor, uh, sunt mai puțin entuziast. În nota dumneavoastră, domnule comisar, scrie că în iunie 2012 Uh, veți prezenta uh, o, pe, o propunere pentru așa numitul collective management. Uh, acum mă întreb, de mult până acum, până acum vorbeați de trimestrul 1, de trimestrul 2, în primul, de primul semestru, al doilea semestru al unui an, acum văd că dați o dată relativ exactă, iunie ideea este că, indiferent care ar fi termenul, uh, trebuie să ne grăbim să rezolvăm problema. În ce privește plata echitabilă, um, și alte câteva uh, probleme conexe, putem uh, să facem uz și de experiența fostului comisar Vitorino pe această temă um, vrem, uh, vrem să fim și noi uh, implicați în acest proces, chiar dacă nu va fi o consultare oficială, uh, dacă se poate. Mă bucură să citesc că 2013 în acest calendar este propus ca, an, ca dată pentru punerea în aplicare. Numai că în ce privește dreptul de autor, aici avem nevoie, este nevoie să fim consultați și în problema implementării, a punerii în aplicare. Uh, eu sper că și aceste deliberări vor fi încunate de succes. În ce privește acta, înțeleg că problema devine tot mai răsuflată. Uh, nu mai este nici măcar o problemă juridică, ci doar o problemă politică. S-au depus eforturi internaționale pentru soluționarea uh, Uh, problemelor existente, unele dintre ele chiar au fost uh, rezolvate, dar, um, dar mai sunt multe lucruri de rezolvat. Mulțumesc. Domnul Bodu. Mulțumesc pentru prezența noastră aici, domnule comisar, și vreau să vă felicit pentru agenda noastră ambițioasă. Întrebarea mea către dumneavoastră se referă la opinia cu privire la rolul Parlamentului European în procesul prelegislativ. Am să refer la un exemplu și anume raportul nelegislativ privind guvernanța corporatistă votat luna trecută în Parlamentul European, după cum bine știți. Ei bine, în dezbaterea parlamentară derulată în plenul Parlamentului, la care și dumneavoastră ați participat, a spus că viitoarea inițiativă legislativă în domeniu se va axa pe principiul normelor obligatorii în detrimentul codurilor de conduită. Votul din Parlamentul European ținut în următoarea zi a arătat că 65% din Parlamentul European susține codurile de conduită și nu normele obligatorii, la fel cum fusese decis cu același procent cu o lună înainte în Comisia pentru Afaceri Juridice. Totuși, dumneavoastră ați pronunțat, v-ați pronunțat asupra viitoarei inițiative legislative înainte de votul în Parlamentul European, drept pentru care îndrăzesc să vă întreb care este valoarea pe care dumneavoastră o acordați unui raport nelegislativ al Parlamentului European, care însă precedă un raport legislativ ce se votează în condiții similare. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Danke. Geringer, Mulțumesc, doamna Geringer are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit din suflet pe domnul comisar pentru planul său ambițios, în special pentru uh, preocuparea sa pentru uh, armonizarea pieței uh, electronice și comerțului pe internet. Pentru că piața internă include și comerțul prin internet, nu-i așa? Deci nu vrem doar să creăm o cultură acestei forme de comerț, ci un cadru de reglementare pentru această formă de afaceri uh, tot mai uh, importantă. Vă mulțumim, domnule comisar, că încercați să îmbunătățiți și, și situația drepturilor de autor și protecția acestora. Este important să existe o abordare unitară în Uniunea Europeană pe această temă. Și în același context vă întreb în ce, ce legătură uh, vedeți dumneavoastră între drepturile de autor și uh, piața internetului liber, Open Internet? În ce privește directiva legată de uh, operele orfane, Comisia uh, s-a dovedit a fi foarte inovatoare și creatoare. Ați elaborat o viziune proprie privind viitorul drepturilor de autor. Eh, acest lucru pentru noi este foarte interesant, pentru că eh, mulți dintre colegii noștri eh, deputați trăiesc încă în trecut în ce privește aceste drepturi de autor. Mulțumesc, doamna Ekström. Tack, herr ordförande. Jag vill börja med att hälsa kommissionen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l salut pe domnul uh, comisar Barnier în mijlocul nostru. Întotdeauna, domnule comisar, este o mare plăcere să vă avem în mijlocul nostru, pe dumneavoastră, ca promotor al drepturilor de autor în Europa. Aici sunt în fața noastră. Aici mă vedeți. Cu mult timp în urmă ne-ați promis că vă veți uh, veni cu o propunere, acum ne, faceți, ne oferiți și un termen pentru prezentarea propunerii. Um, ați, uh, făcut, uh, ați redactat recent o propunere pentru un nou drept al mărcilor comunitare și ne faceți încrederea că acestea vor contribui la creșterea pieței. Acum, asta este sigur o viziune pentru Europa ce a depășit deja criza financiară economică. Uh, acum uh, trebuie avem și un cadru de reglementare care să fie adaptat uh, vremii. Însă, vă întreb, care va fi situația la Alicante? Cum va fi extinsă și consolidată această activitate uh, Eh, în momentul în care eh, activitatea va fi eh, desfășurată în proporție de 100%. Mă bucur că sunteți încă o dată promotorul atât de important al acestor drepturi de proprietate intelectuală și al mărcilor. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet uh, cele spuse de antevorbitorii mei. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru cooperarea excelentă de care ați dovad, dat dovadă până acum. Tot în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, în planul dumneavoastră vorbiți despre continuarea dezvoltării uh, dreptului de brevetelor în materie de biotehnologie și inginerie bio- biologică Acum, asta la mine aprinde niște beculețe roșii, pentru că mă întreb dacă vreți să uh, înmuiați într-un fel convenția privind brevetul european prin niște uh, prevederi suplimentare care vizează materia vie în mod direct. Uh, pentru că aici nu mai vorbim doar de efecte economice, ci inclusiv de efecte și un impact uh, social, uh, cum ar fi accesul la rezultatele anumitor uh, cercetări și studii. Vă rog să ne elaborați puțin pe această temă. Apoi ați vorbit despre problema spălării de bani. Sunt foarte meritoase eforturile și demersurile dumneavoastră domnule comisar, dar vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre contractele bilaterale, individuale, eh, care au fost încheiate de state membre europene cu Elveția, de pildă, pe tema eh, spălării de bani, pe tema obținerii de date eh, în lupta împotriva spălării de bani și fraudei fiscale. Vreau să vă întreb dacă nu întrevedeți uh, posibilitatea ca uh, această abordare individual, uh, individualistă a unor state membre să fie totuși combătută. Apoi, în ce privește reforma societăților de de tipul uh, OPCVM-urilor uh, și în ce privește uh, societățile de distribuție a drepturilor de autor, mă refer la societățile care distribuie operele artiștilor, muzicienilor și așa mai departe, trebuie mai întâi să ne preocupe definirea acestor drepturi și Eh, să trecem la implementare doar atunci când vom fi eh, finalizat și vom fi tranșat problema dreptului de autor. Mulțumesc. Am o rugăminte, spune președintele. La fără 20, comisarul trebuie să pornească de aici, pentru că altfel nu ajunge la avion. Am patru înscrieri la cuvânt și de aceea vă rog foarte pe scurt, foarte precis, Uh, nu este, uh, nu este o desconsiderare a personalității uh, colegilor înscriși, ci pur și simplu am întârziat cu întâlnirea de dinainte. Foarte pe scurt, domnule. Ați vorbit despre country by country reporting, raportare de la țară la țară. Competitivitatea întreprinderilor noastre știu că este o prioritate pentru dumneavoastră. Vreau vreau să întreb în această abordare uh, country by country de ce ați inclus și domeniul uh, forestier. Uh, pentru că, de exemplu, în acordul cu Statele Unite, acest domeniu, acest sector nu este inclus și cred că aici se creează un dezavantaj pentru noi. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Аз по-скоро бих искал да направя нещо като реплика към госпожа Лих. Mulțumesc, o să fiu foarte succint. Aș vrea să reacționez la ce a spus doamna Lichtenberg. Susțin total uh, evoluțiile și progresele făcute în acest domeniu și încurajez uh, pe domnul comisar să meargă în această direcție. Am avut cazuri în Bulgaria de oameni cu boli foarte grave care au șansa să fie uh, să se vindece cu, noi, cu ajutorul noilor tehnologii, dar li se neagă această șansă pentru că din motive birocratice, că nu se pot uh, înregistra. Asta mi se pare o nebunie. Deci nu numai că suntem în urma rușii, americanilor și chiar a rușilor în ce privește biotehnologia, dar eu susțin ideea că noi trebuie să devenim uh, lideri în uh, Uh, biotehnologie și în tehnologia medicală. Mulțumesc, uh, domnul Marsalas domnul Mesaros. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, foarte pe scurt două observații. Vreau să spun că nu avem uh, suficient uh, suport energetic și avem puține materii prime în Europa. Însă suntem o societate inovatoare și va trebui să ne bazăm pe viitor, de aceea foarte mult pe proprietatea intelectuală, respectiv pe um, activitatea noastră intelectuală și spirituală. De aceea salut că dumneavoastră faceți din drepturile de proprietate intelectuală o uh, prioritate. Puteți conta pe noi, pe grupul PPE și pe toți deputații noștri. Vreau să vă rog să apărați prestigiul Uniunii Europene în ce privește dosarul ACTA, pentru a nu ne face de rușine în fața celor 10 parteneri împreună cu care am uh, uh, semnat uh, acordul ACTA. Eu am discutat cu colegii australieni și din, și din alte părți și cred că nu trebuie să părăsim planul judecății raționale în această privință. În ce privește directiva privind brevetul european și Tribunalul pentru Brevete European, Eh, cred că eh, este eh, de mare urgență punerea lor în aplicare și funcționarea lor cât se poate de rapidă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Engström și după aceea domnul comisar. Thank you. I, have two... Mulțumesc. Am două întrebări foarte rapide. Mai întâi, brevetul european sau comunitar sau cum o să numim. Care e situația? Puteți să ne spuneți în ce stadiu suntem? în legătură cu acest dosar. Înțeleg că plasamentul instituției, locația instituției e marea problemă. În al doilea rând, în ce privește mărcile, mărcile comerciale, mărcile înregistrate, uh, mie mi se pare o zonă mai puțin controversată a domeniului intele- proprietății intelectuale și uh, am fost într-un grup de lucru privind acest subiect și tot nu înțeleg care ar fi problemele percepute în legătură cu această chestiune, probleme pe care încercăm să le rezolvăm. Mulțumesc. Mulțumesc, comisarul. Spune președintele, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. cer scuze că voi da răspunsuri foarte telegrafice și la ce nu pot răspunde uh, verbal acum, voi răspunde personal înscris în uh, zilele următoare. Domnule Berenguer, mulțumesc pentru, Beringer, mulțumesc pentru aprecierile noastre asupra activității pe care am făcut-o noi împreună cu raportorii Parlamentului. Domnul Baldassar este aici, domnul Rapcai, de asemenea președintele, uh, privind brevetul, o chestiune așteptată de 30 de ani de întreprinderile europene, care sunt într-o situație de inferioritate, de competitivitate față de Statele Unite sau alte regiuni, unde aceeași protecție costă de 10 ori mai puțin decât costă ea acum în Europa. Știți și am spus-o uh, și domnul Ekström uh, a evocat această chestiune, a durat un an, de, e un an de când am făcut această propunere și sper că acum vom obține mai înainte de sfârșitul lunii iunie un acord datorită angajamentului președinției daneze. Rămâne un punct pe care nu l identificasem ca punct de blocaj posibil, trebuie să recunosc. Îmi imaginasem multe alte lucruri, dar nu ăsta. Și anume, sediul uh, acestei instituții, trei țări, uh, Germania vrea Münchenul, Franța vrea Parisul și Marea Britanie vrea Londra. Deci, uh, trei țări nu se înțeleg și vor neapărat să aibă sediul la ele. Uh, Aș spune în trecere că sunt trei țări dintre cele mai importante din punct de vedere economic în Europa. Oricare dintre aceste țări are multe întreprinderi care vor să vadă cât mai repede acest brevet și aștept ca să mai vină din aceste țări niște critici privind birocrația uh, și uh, acesta, această încetinire, această chestiune care blochează acordul final asupra brevetului și care, de fapt, de ce se leagă? De vreo 40 de posturi care vor exista dacă ne gândim la cât de important e dosarul acesta, nu-mi imaginez că uh, șefii de stat și de guvern care s-au implicat în această chestiune nu vor reuși totuși să rezolve problema până la sfârșitul lui iunie. Eu voi continua să uh, colaborez cu președinția daneză ca să încercăm să ajungem la un compromis aș dori, domnule Ekstrom, domnule Berlinger, ca în compromisul final să nu stricăm sau să nu afectăm eficacitatea pe care o așteaptă întreprinderile, companiile uh, de la această jurisdicție unică de care au nevoie în, în domeniul de brevet. Eu însă sper că vom avea succes și, cum spuneam, uh, încă ușa rămâne deschisă celor două țări care n-au intrat în această cooperare, Italia și Spania, adică, și atunci când uh, vom avea brevetul, când se va da primul brevet uh, unei, unei IMM europeană în al doilea semestru din 2013, sper că și întreprinderile uh, spaniole și italiene nu vor face obiectul niciunei discriminări. Domnule uh, Berlinger, domnul Mezaro și alți membri au invocat problema drepturilor de autor, înțeleg nerăbdarea noastră și am explicat motivele întârzierilor. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Am uh, muncit foarte mult în Colegiul Comisarilor pe acest text și sper că vedeți cum am indicat și în calendarul prezentat că uh, în luna iunie sper că îl vom vedea finalizat. E un subiect complicat, uh, un subiect sensibil, a trebuit să ne consultăm foarte mult ca să ajungem la o bună propunere care se va referi, cum spuneam, pe de o parte la guvernanța și transparența societăților gestionare de drepturi de autor, și uh, foarte bine s-a menționat aici că mulți autori așteaptă progrese în anumite țări, mai ales în ce privește transparența și guvernanța societăților de gestionare și apoi o să facilităm și agregarea repertoriilor muzicale cu aceste licențe pluriteritoriale care vor fi subiectul unei alte propuneri. Domnule Berlinger, ați invocat un subiect foarte important și foarte dificil și care a fost blocat în mandatul precedent și al dumneavoastră și al Comisiei, și anume uh, copia privată, chestiunea copiei private. Am încredere în domnul Vitorino, care este un uh, prieten și mi-a fost coleg acum uh, niște ani. El a acceptat să facă această mediere în ce privește problema copiei private și el s-a investit cu foarte multă competență în această chestiune și pe baza propunerilor pe care le va face, sper că vom putea ajunge la un acord, dar înțeleg că se pot spune lucruri, își eh, spune domnului Vitorino că ar trebui să asculte eh, opiniile diferiților parlamentari, printre care domnul Berlinger, pe acest eh, subiect. O să fac nu, nu pot să fac comentarii în legătură cu votul Parlamentului European privind acta. Parlamentul este suveran. Uh, alți colegi s-au exprimat pe subiect și nu vreau să mai adaug altceva. Și în ce privește enforcementul uh, de care vorbea domnul Berlinger, am pus aici și anul 2013 pentru că vreau să fiu sigur, înainte să prezint un text, vreau să fiu sigur de valoarea lui adăugată. Vreau să fiu sigur. Deci, că nu atacă drepturile fundamentale sau drepturile de formare ale cetățenilor și în același timp că îmbunătățește protecția proprietății intelectuale. Dar nu o să prezint textul acesta de, legat de enforcement eh, decât atunci când voi fi convins că are o valoare adăugată europeană. Domnul Bodu, sigur, a evocat o chestiune eh, de care se ocupă direct, cea a guvernanței corporatiste, dacă e suficient codul de conduită pe această chestiune sau dacă trebuie mers mai departe, aici aș zice că pentru a îmbunătăți guvernanța corporatistă, va trebui probabil să mergem mai departe decât un simplu cod de conduită și să propunem legislație. Însă vă asigur, domnule Bodu, că raportul pe care l-ați făcut îmi este personal foarte util și mie și serviciilor mele de la Comisie și uh, îl vom folosi ca sursă de inspirație pentru o nouă propunere și vreau să vă mulțumesc pentru acest raport foarte important. Mai am două, trei cuvinte de spus, uh, spune domnul Barnier, foarte pe scurt. În ce privește biotehnologiile, un subiect foarte sensibil, care a fost evocat și doamna Lichtenberg și de alți uh, europarlamentari. și care uh, se leagă de, și de subiectul uh, dreptului la viață și a profitabilității. Eu cred că vă, pot spune că mă voi ocupa de acest subiect în uh, spiritul respectului uh, și vom avea până la sfârșitul anului directiva privind biotehnologia uh, și voi prezenta raportul la sfârșitul anului, iar el va ține cont de evoluția jurisprudenței. Sunt niște chestiuni extrem de complexe și de sensibile și înțeleg, le abordez fiind conștient de această chestiune. N-aș vrea să mă uh, antepronunț acum pe acest subiect. Am fost întrebat în legătură cu relațiile dintre Elveția și mai multe țări care semnează de acorduri, acorduri bilaterale cu cu această țară. un subiect pe care îl urmărește domnul Șemeta, colegul meu. După cum știți, domnia sa are competență în domeniul fiscal și uh, o să-i transmit uh, observația noastră colegului Șemeta. Uh, singurul lucru pe care vreau să spun și vreau să spun că sunt de acord cu doamna Linore cu ce ați spus este că trebuie să veghem la respectarea acchiului comunitar în ce privește lupta împotriva spălării banilor și o să revizuiesc această legislație împotriva spălării banilor într-un mod cât mai uh, viguros ca ea să fie cât mai eficace. Doamna Wikstrom și domnul Ekstrom au evocat dosarul uh, mărcilor comerciale, mărcilor înregistrate. Uh, pe 24 mai, în comunicarea pe care o voi prezenta, voi revedea cadrul legislativ în domeniu și mai ales pentru uh, bunuri pentru produse, pentru că există o diversitate foarte mare pe teritoriul vamal, ca să spun așa, al uh, Uniunii Europene și voi ține cont de diferitele uh, tratate și uh, achiul uh, care se referă la libertatea de tranzit și la multe alte chestiuni. Voi face această propunere în vara 2012, ținând cont de acest achi și mai ales pentru a facilita protecția Uh, mărcilor și, evident, voi ține cont de preocupările noastre și de comentariile noastre pe acest subiect. Doamna Tain a vorbit despre transparență. Sunt foarte atent, uh, doamnă, la ce fac Statele Unite, care, de altfel, au avansat mai mult decât noi pe această chestiune. Uh, țară cu țară și proiect cu proiect, cum se spune, am prezentat un text ambițios care e de asemenea necesar pentru buna guvernanță a acestor întreprinderi, dar și pentru buna guvernanță a țărilor în care acționează aceste întreprinderi și de aceea am avut această ambiție de a extinde lucrurile dincolo de uh, industria extractivă și a merge și pe industria forestieră, pentru că suntem practic pe, acest, pe același subiect, uh, dar ținem legătura cu autoritățile americane ca să vedem, uh, să fim cât să evoluăm în aceeași uh, direcție în toate domeniile mă gândesc la un paralelism în ce privește agenda de reglementare ca să avem uh, condiții uh, egale de uh, concurență între întreprinderile noastre. Domnule președinte, ce scuze, trebuie să vă părăsesc pentru alte angajamente, însă mi-am notat toate celelalte întrebări și voi da răspunsuri precise în scris în zilele următoare pe punctele pe care nu am avut timp să le tratez acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim și noi, domnule comisar, și vă mulțumim și noi uh, pentru prezență. Vă dorim mult succes și să vă prindeți avionul. Și cu aceasta, spune președintele, trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume statutul funcționarilor. Doamna raportor Dagmar Rutbein, dare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este tocmai uh, simplu să iau cuvântul astăzi. Uh, <laughs> trebuie să iau o grămadă de medicamente, din păcate, nu mă simt prea bine. Dar voi încerca să fac uh, uh, să am o prezentare cât se poate de coerentă. Uh, mai întâi vreau să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor care au participat la consultări uh, pentru răbdarea lor. Nu întotdeauna am fost de aceeași părere cu raportorii din umbră, nici acum nu suntem de altfel, dar uh, cooperarea întotdeauna s-a bazat pe încredere, încredere reciprocă și a fost uh, într-un spirit constructiv. Vă mulțumesc pentru asta. Vreau să vă mulțumesc și pentru răbdarea pe care ați manifestat-o față de compilarea vot, listei de voturi. Ultimele eh, rectificări au fost eh, elaborate eh, azi noapte, pentru că a trebuit să mai integrăm și votul și avizul din Comisia FEM. Și, nu în ultimul rând, Uh, evident, uh, trebuie să recunoaștem că uh, unele lucruri nu le-am făcut perfect și de aceea azi ne permitem să revenim cu niște corecturi, adică cu niște amendamente orale care v-au fost deja transmise, cu o mică excepție, și anume un amendament oral față de compromisul pe amenamentul 204. Dar și acesta acum a fost distribuit. Eh, este vorba aici de eh, procedura de conciliere între reprezentanții eh, companiei și reprezentanții personalului. Am încercat să reformulăm puțin textul. Textul îl aveți pe mesele dumneavoastră și uh, vă rog, pe lângă uh, rugămintea de a susține acest uh, amendament oral, să, să manifestați înțelegere față de această muncă intensă, chiar pe ultimele sute de metri. Um, cei care au prestat cea mai intensă muncă în tot acest demers, au fost colaboratorii din grupurile politice, dar și uh, colegii mei raportori din umbră, secretariatul Comisiei Juri, pentru că vă spun sincer, fără Letiția și fără Norbert n-aș fi avut uh, uh sorți de izbândă și mai este și colega Eva care a uh, născut acum două săptămâni, până în ultima clipă a lucrat și ea cu noi și uh, și n-aș uita nici pe Jessica Pfeiffer, colaboratoarea mea, care eh, zi și noapte a eh, lucrat pe marginea acestea și care cred că îl cunoaște între timp mult mai bine ca mine. Eu sper, domnule președinte, că acum avem eh, baza pentru un rezultat bun la vot pentru a duce mai departe dosarul în plen. Colegul Baltazar. Mulțumesc, domnule președinte. separate dell'emendamento, dell'emendamento 105. Comunque già tutto nella lista di voto. Grazie. Ok. wenn ich das richtig gesehen habe, kommen wir nachher dazu. Dacă am înțeles bine, există două aliniate la care s-a solicitat vot pe părți. Putem trece direct la vot. Was vorab Uh, colega Wikström a cerut pentru grupul ALDE ca uh, în problemele uh, litigioase să votăm în mod electronic. De aceea vreau să verific dacă toată lumea are cartela sa de vot aici. Deci atunci când se consideră că este un vot la limită, atunci vom vota electronic. Trecem la punctul 5, amenamentul 5, articolul 1. Cine este pentru? Mâna sus. Împotriva? abțineri, se adoptă. Fem 5. Cine pentru? Mâna sus. Împotriva? Se respinge. Amendamentul 6. Pentru? Împotriva? Abțineri, se adoptă. Fem 6. Aici avem vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotriva? Abțineri, se respinge. Partea a doua. Pentru? Împotriva? Se adoptă. Trecem la amendamentul 28 pentru, împotriva, se respinge. Cont 10, control bugetar 10 pentru, nu, nu, nu, nu, am respins 28, deci cont, cont 10 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 29 pentru, împotriva, se respinge. 7 A raportoarei pentru, împotriva, se adoptă. Buget 9 pentru, împotriva, se adoptă. Nici n-ar fi trebuit să votăm buget 9. Și 30 e gata. Amendamentul de compromis 1. Împotriva, se adoptă. Compromisul 2, pe pagina următoare. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 40, în Machi și alții. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 3, pentru? Împotrivă? Se adoptă. 40, nu, 41 este rezolvat, 42 Macovei pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 46 al doamnei Gresle, identic cu cont 14, cine pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mai departe, amendamentul FEM 7, pe pagina următoare, cam pe la mijloc. Deci FEM 7, cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 54 al doamnei Gresle, pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 6, împotrivă? Se adoptă. Amendamentul cont 18 pentru. Acum, pe, de fapt, președintele se întreabă dacă am votat uh, numărul 6 contra meu. Da. Bun. Atunci, cont 18 pentru, împotrivă, se respinge. Din când în când mai alunecă degetul pe listă. Ce să fac, spune președintele. Amenamentul 8 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 58 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Amenamentul 60 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 se ad- pentru, împotrivă, se adoptă. 63 a fost retras. 64. Compromisul 64. Pentru? Împotrivă? Deci 64 pentru, împotriva acum, mai mulți sunt împotrivă, se respinge. Amendamentul compromis 9, împotrivă, se adoptă. FEM 8 cu amendament oral al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. șase pentru, împotrivă, se respinge. Amenamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, se adoptă. amenamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul compromis 12. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 74, Baltazare, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentele 75 și 76 identice, pentru, împotrivă, se respinge. 77, Baltazare, pentru, împotrivă, se adoptă. 79, Bodu, Ba nu. cade, spune președintele, și 78, rezolvat 80 bușoi, pentru, împotrivă, se respinge. 81 a fost retras, 82 Mastelca, do, pentru, împotrivă, se respinge. 84 Handel și Omarie pentru, împotrivă, se respinge. 83. Wikström pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul cont 21 s-a rezolvat. 50, 85 Mastalca pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul compromis 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Fem nouă. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Fem 10. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Fem 11. 10. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 90 mastalca pentru, împotrivă, se respinge. FEM 12 cu amendament oral al domnului Baltazar. Pentru, împotrivă, se adoptă. 91. Handel și Omarie pentru, împotrivă, respins. 92. Pentru, împotrivă, respins. FEM 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Urmează cont 23. Pentru, împotrivă, se adoptă. FEM 14, vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, se adoptă. 97 bușoi pentru, împotrivă, se respinge. 99, 9 Gresle și cont 24 identice, cine pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 100 rezolvat, 101 Lichtenberg, cine pentru, împotrivă, se respinge. FEM 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 113, maștalca 13, ă, pentru, împotrivă, se respinge. 104, mastalca pentru, împotrivă, se respinge. Acum un amendament oral al domnului Baltazare. la articolul 1.39. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendament oral tot al domnului Baldazare la articolul 86, 90, punctul 93a. S-a retras oare? A, da, se pare că s-a retras. Perfect. Amendamentul 105 al doamnei Gresle. Aici s-a cerut vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? trebuie să votăm electronic. Deci cine este Vă rog să votați. Putem închide votul. Ba nu? Mai lipsește un vot. Încă o dată de la început. Vot deschis. Vot electronic. Închidem votul. 13 pentru, 11 împotrivă. Acum nu rămâne decât să ne spună doamna Regner cum a votat ea. Deci încă o dată. A treia încercare. A votat toată lumea? Acum rezultat definitiv. 13 pentru, 12 împotrivă, o abținere se adoptă. A doua parte. Domnule președinte, vreau să spun doar că nu avem, nu se pot admite decât 22 de voturi. Dacă 26 cartele au fost folosite, atunci am, s-au uh, exprimat prea multe voturi. Deci numai 24, de fapt, 24 de persoane cu drept de vot sunt în sală. Deci dacă s-au exprimat 26 de voturi, două sunt în plus. Haideți să mai verificăm încă o dată situația, spune președintele. Tot 26 de cartele sunt. Adică tot 26 de votanți avem. Atunci vă rog să verificați uh, în grupurile parlamentare care e situația. Cine votează, cine a venit la vot. Okay, vielleicht können wir mal die Mitteilung entgegennehmen, wer von den Fraktionen zahlenmäßig zugegen ist. Das Haideți să vedem uh, fiecare grup uh, cu câți membri participă. Puteți să ne raportați? Deci, PPS în 9, înțeleg, zice președintele. Deci unul sau altul e în plus. Cine votează de la PPS? Sus mâna, vă rog. Sunt 11, deci 2 în plus. Atunci, uh, uh, eu zic că noi doi aici de, la, uh, de pe podium ne abținem și nu votăm, da? Și atunci nu mai sunt două voturi în plus. <coughs> Nu contează cine se retrage, până la urmă votul același este. Dar așa măcar rezolvăm problema tehnică. Deci pentru acest vot nu ne folosim noi doi cartelele. Și acum, încă o dată, vot fără cele două cartele în plus de la PPE. Vot deschis. Pe păi cum se face? Și acum ați 25. Nu se poate. 9.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 Also, das machen wir den allerletzten Versuch. Bun, și acum vă promit că e ultima încercare. Și ar trebui să ne fie de ajuns. Okay. Jetzt. Okay, jetzt haben wir. Alles klar. Jetzt passt es.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 13 împotrivă și 10 pentru. Deși deci dacă PPU ar fi votat cu două cartele în plus, tot cădea. Da? Bun. Oricum, măcar am învățat cum stă treaba tehnică cu votarea. Și acum trecem la partea a doua. Doamna Geringer, vă rog. Domnule președinte, <laughs> vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să reținem în procesul verbal că cei care nu au drept de vot nu trebuie să voteze. Indiferent că este unul în plus sau nu. Dacă nu are dreptul să voteze, nu trebuie să voteze. Vă rog să rețineți asta în procesul verbal. Deci a, trebuie să vă îngrijiți ca din fiecare grup parlamentar să participe exact atâția oameni câți au drept de, de vot în această reuniune. Pentru că pentru că așa ceva ar putea apărea și la, la mine, și la raportul meu. Deci, eh, înainte de ședința, sesiunea de voturi, eh, vă rog frumos să clarificați eh, foarte clar și răspicat cine are și câți au drept de vot. În mod normal, nouă ni se comunică înainte de ședință cine votează din partea grupurilor parlamentare și alții nu votează. Dar colegul Sfiefca poate decide cine să nu voteze de la PPE. Nu nicio problemă. Doamna Wikström are cuvântul. What doing here today is making Domnilor, ne facem de râs în fața întregii Europe. E absolut ridicol sunt aici consilieri în materie de politică și nici aceștia nu sunt în stare să-și gestioneze propriul grup parlamentar. E inacceptabil, s-a mai întâmplat și înainte, am spus-o înainte, repet, ar trebui să avem cartelele de vot la noi tot timpul și să ne creăm o nouă, practică, o nouă rutină a votului. Altfel nu o să se termine niciodată abuzarea acestor drept de vot. Sunt totul de acord cu dumneavoastră pe viitor uh, vom comunica de la acest microfon cine are și cine nu are drept de vot. Altfel nici nu putem merge înainte. Acum am, suntem de acord că am respins prima parte și votăm pentru a doua parte a acestui amendament 105. La partea a doua, mâna sus, cine e pentru? Împotrivă. Atunci se respinge și a doua parte. Trecem la amendamentul cont 25 pentru mâna sus. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 106 al domnului Ehrenhauser. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 107, tot Ehrenhauser. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 108, același autor. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 109, Ehrenhauser. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 110, Handel și Omarie pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 111 pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul cont 26 pentru, împotriva, se respinge. 112, Handel și Omarie, pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul cont 27 pentru, împotriva se respinge. 113, Handel și Omarie, pentru, împotrivă, se respinge. Cont 28, pentru, împotrivă, se respinge. 114, pentru, împotrivă, se respinge. 115, pentru, împotrivă, se respinge. 116, pentru, împotrivă, se respinge. Cont 29, pentru, împotrivă, se respinge. 117 retras. 115. Compromisul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 121. Hendru și Omare pentru, împotrivă, se respinge. 122 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, adoptat. FEM 16 pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 18 pentru, împotrivă, adoptat. FEM 17 pentru, împotriva, respins. Compromisul 19 pentru, împotriva, adoptat. 142 și cont 31 pentru, împotrivă, respins. 143 Mastalca pentru, împotrivă, respins. 144 pentru, împotrivă, respins. 145 pentru, împotrivă, respins. 146 pentru, împotrivă, Respins. 147 pentru, împotrivă, respins. 148 pentru, împotrivă, respins. 149 pentru, împotrivă, respins. 150 și cont 32 pentru, împotrivă, respins. 151 și cont 33 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul oral al domnului Baltazare la articolul 1.51 retras. 152. Baldazare. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Adoptat. 154. Gresle și cont 35 împreună. Pentru. A, cade, cade, este corect. Ce bine. Vă mulțumesc pentru această observație. Cont 36 și amendamentul 155. Și asta e rezolvat. Ba nu, trebuie să-l votăm. Deci, 155 și cont 36 pentru, împotrivă, respins. 156 Baldasare pentru, împotrivă, adoptat. 158 pentru, împotrivă, respins. 159 pentru, împotrivă, respins. 160 pentru, împotrivă, respins. 161 pentru, împotrivă, respins. 162 pentru, împotrivă, respins. 163 pentru, împotrivă și ăsta se respinge. 165 bușoi pentru, împotrivă, respins. 167 bușoi pentru, împotrivă, respins. 169 Handel și, și alții pentru, împreună, împotrivă, respins. 13 pentru, împotrivă, adoptat. 14 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, adoptat. 174 pentru, împotrivă, respins. 16 pentru, împotrivă, adoptat. 17 pentru, împotriva adoptat. 175 rezolvat, 176 țvefca pentru, împotriva adoptat. 177 Handel și alții pentru, împotriva se respinge. 178 amendament oral al domnului Baltazar pe articolul 2.10a pentru, împotriva adoptat. 179 pentru, împotriva, adoptat. 180 pentru, împotriva, adoptat. 181 pentru, împotriva, respins. 182 pentru, împotriva, respins. FEM 18 pentru, împotriva, adoptat. 183 rezolvat, 184 pentru, împotrivă, respins. 185 pentru, împotrivă, respins. 186 pentru, împotrivă, adoptat. 187 pentru, împotrivă, respins. 188 pentru, adoptat, eh, împotrivă, adoptat. 189 pentru, împotrivă, respins. 190 e rezolvat, parcă, zice președintele, 191 pentru, împotrivă, respins. 193 pentru, împotrivă, respins. 192 pentru, împotrivă, respins. 194 și 95 pentru, împotrivă, respins. 196 pentru, împotrivă, respins. 197 pentru, împotrivă, respins. 199 și pentru, împotrivă, se respinge. 100 pentru, împotrivă, respins. 200 pentru, împotrivă, Respins. 201 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, adoptat. 18 pentru, împotrivă, adoptat. FEM 19 pentru, împotrivă, adoptat. 204 și 205 pentru, A, aici era acel amendament oral. Da, da, da. Nicio problemă. Vă rog să prezentați amendamentul. Äh, este amendamentul oral äh, pe care l-am depun la 204 și 205. Äh, amendamentul oral prevede o procedură la momentul încheierii contractului de colaborare între funcționari și asistenți. Despre ce vorbiți? Despre o discuție de conciliere? Nu, spune doamna Kimberger. Deci este vorba de o, o discuție de conciliere și de mediere, de fapt, cu prilejul încheierii relației de muncă. Bun, deci, amenament oral la aceste două amendamente, 204 și 205, este corect? Etwas falsch ausgedrückt. Es ist ein Kompromiss. Nu, poate am, poate am greșit eu. E de fapt vorba de un compromis care înlocuiește cele două amendamente 204 și 205. Bun. Atunci votăm acest compromis care locuiește cele două amendamente, cine pentru, cine împotrivă. Verificăm electronic. Acum am doar rugămintea ca la PPE să nu voteze mai mult de 9 persoane. Deci, Baldazar și eu am, avem voie să votăm. E corect? Damit ab und ich nicht, alles klar. Bun, atunci uh, votează el și nu mai votez eu, spune președintele. Ok, also ich stimme mit ab. Ok. Mein Koordinator hat das entschieden, ist in Ordnung. Coordonatorul a decis. Uh, votul electronic este deschis.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 Votul este deschis. Douăzeci și patru au votat. 12 pentru 10 împotrivă, 2 abțineri, 24 în total. Haideți că facem progrese și învățăm cum trebuie să procedăm. Se adoptă! Ajungem la 206 pentru, împotrivă, respins. 19 Lichtenbergen pentru, împotrivă, va trebui să verificăm electronic, probabil aceeași majoritate. Deschidem vot electronic. Au votat 24 de persoane, 14 pentru, 10 împotrivă se adoptă. Amendamentul 1 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Buget 3 devine caduc. Amendamentul 2 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. FEM 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Buget 2 devine caduc. Cont 1. Văd că văd pe părți aici, dacă nu mă înșel. Da, prima parte pentru împotriva se adoptă. A doua parte pentru împotriva respins. Ce urmează? Amendamentul 20. E identic cu buget 2. Sau, a, nu, asta facem după ce am înțeles. Amendamentul 21 devine caduc, cont 2. Următorul vot, cine este pentru? Împotrivă. FEM 2 pentru. Se adoptă, se adoptă, da, majoritatea sunt pentru. Deci la FEM 2, cine este pentru, împotrivă, respins. Cont 3 pentru, împotrivă, se adoptă. în 22, Lichtenberger, pentru, împotrivă, respins. Buget 5, pentru, împotrivă, va trebui să verificăm electronic și aici. Deschidem votul la amendatul buget 5. 14 pentru 10 împotrivă se adoptă. Și ajungem la 23 pentru împotrivă se adoptă. Buget 9, spune președintele. Nu, îmi cer scuze, e 6, spune președintele. Buget 6 pentru împotriva aceeași majoritate ca și înainte, cred dar putem verifica. Haideți să verificăm să fim siguri. Buget 6, vot electronic, votul deschis. 14 la 10, încă o dată. Se adoptă. Amendamentul 24, Wikström, pentru împotrivă, se adoptă. Fem 3 pentru împotrivă abțineri, respins. Buget 7, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Cont 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotrivă se adoptă. Buget 8 pentru împotrivă se adoptă. FEM 4 nu știu dacă se adoptă. Pentru? Împotrivă? Uh, verificăm și aici electronic. FEM 4. Deschidem votul. Cincisprezece la 9 se adoptă. Cont 5 pentru împotriva. Nu cred că e cazul să repetăm aici, e respins. 25 Sare devine caduc Duc, 26 organic caduc, cont 6 pentru, împotrivă, respins. Avem amendamentul altă domnului Baldasare la considerentul 20 pentru împotrivă se adoptă cont 7 pentru împotrivă abțineri respins. Cont 8 amendament oral cu amendament oral de Baldasare la, la considerent 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 27 Macovei pentru, împotrivă, se pare că avem majoritate, vreți să repetăm? Nu, nu vreau să verificăm foarte bine, e respins. Amendamentul 4 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Cont 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Și asta ne aduce la proiectul de raport vot, în integralitatea sa. Pentru, vă rog, ridicați-vă mâinile împotriva. Trei împotrivă. Abțineri. O abținere. Verificăm. 20 pentru, abținere 3 împotrivă. moțiune, proiect de moțiune legislativă pentru rezoluție. Sunt trei părți, două la bugete, primul pentru, împotrivă, ce adoptă, buget 2, pre, pentru, împotrivă, ce adoptă. Și proiectul de rezoluție legislativă integral pentru, împotrivă, 3 împotrivă, încă o dată, o abținere, cred, nu, nu e nicio abținere, este nu sunt abținere. Este o abținere, domnul Mastalca. Luăm notă de o abținere. Foarte bine, doamnă Wikström. Ar trebui să avem o rutină pentru votarea electronică, să avem o regulă pentru votarea electronică a proiectului de rezoluție legislativă. Asta a venit ca propunere și de la comisie. Ar trebui să introducem această practică. Dacă doriți, putem foarte bine să facem asta. Haideți, vot electronic pe rezoluția legislativă. Deschidem votul electronic. Încă ne lipsește un vot. Acum îl avem și pe cel lipsă. 19 pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Felicităm raportorul. Domnul Stoianov, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur sugestiei doamnei Wikström. Trebuie să facem ceva în materie de a organiza. Grupa noastră sunt cea mai, cea mai mică comisie a Parlamentului. Uh, însă discutăm foarte multe avize pentru alte comisii parlamentare și când suntem responsabili pe fond, nu primim avize de la alte comisii la timp. Cum pot să mă pregătesc de vot când avem 300 de amendamente și am 5 sau 6 ore să mă pregătesc? E inacceptabil așa ceva. Avem 55 de puncte pe ordinea de zi cred că numărul întâlnirilor ar trebui să fie mai mic, pentru că altfel calitatea muncii va avea de suferit. Das ist richtig, in den Fällen, wo es gar nicht geht, muss man notfalls auch mal zum Instrument der Vertagung greifen. Aber das Aveți perfectă dreptate, însă putem eventual să cerem amânări, dar acum nu s-a cerut nicio amânare, nu s-a ridicat această chestiune. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul. Ja, können wir jetzt ja machen. Das ja, ist der Tagesordnungspunkt von Herrn... Okay, dann machen wir jetzt zunächst den Tagesordnungspunkt von Herrn Busoy. Das ist der Punkt 7. Următorul punct este punctul 7 al domnului Bușoi. Domnule Bușoi, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu permisiunea colegilor, am să vorbesc în limba română, pentru că vreau să prezint mai bine toate ideile și îmi cer scuze, dar imediat după ce îmi închei prezentarea, din, din, din păcate nu vă putem auzi pentru că foarte multă lume vorbește în sală. 30 de secunde, vă rog, o pauză ca toată lumea să iasă din sală. Busoy, versuchen Sie es jetzt nochmal. Ich darf aber ansonsten alle bitten, jetzt auch die nicht mehr hier. Aș ruga pe toți colegii sau toate persoanele din sală care nu vor să rămână în sale, ar trebui să plece și vă rog conversațiile în afara sălii dacă se poate. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc în limba română pentru a putea explica mai bine ideile și îmi cer scuze, dar după încheierea prezentării va trebui să fug pentru că trebuie să-mi prind avionul de București. Suntem în întârziere mare. Uh, Comisia Europeană pentru propunerea de directivă. Sunt câteva uh, lucruri care însă merită discutate și merită îmbunătățite în dezbaterile din Parlament. În primul rând, în ceea ce privește scopul directivei, consider că directiva trebuie să se aplice doar litigiilor care au la bază plângeri din partea consumatorilor, nu și celor inițiate de întreprinderi, pentru că aceste scheme au fost concepute în special pentru protecția consumatorului, iar întreprinderile au de cele mai multe ori resursele necesare pentru a-și apăra interesele. De asemenea, Comisia a optat pentru excluderea schemelor de soluționare alternativă a litigiilor atunci când persoanele fizice care sunt responsabile sunt angajate exclusiv de comercianți în prezent însă există astfel de organisme care funcionează foarte bine în unele state membre i prezintă un grad ridicat de satisfacie a consumatorilor. dacă acestea vor fi excluse atunci vor dispărea ceea ce cred că va avea efecte negative asupra consumatorilor i mai mult va exista i o problemă de finanare. nu cred că statele membre vor fi capabile să finaneze noi scheme care să compenseze dispariia celor existente Cred de aceea că schemele interne trebuie reintroduse în scopul directivei, dar pentru a compensa acest lucru, în articolul 6 propun reintroducerea principiului independenței și stabilirea de criterii clare pentru garantarea absenței oricărui conflict de interese. Aceste criterii sunt adaptate diferitelor situații și cred că un set specific de criterii pentru persoanele fizice angajate exclusiv de comerciant ar putea să rezolve problema de altfel, ceea ce este important uh, este independența operațională, garantând astfel lipsa influenței comerciantului asupra deciziilor luate. Și putem găsi soluții, cum ar fi numirea de, către, de la cel mai înalt nivel de management pe o durată suficientă pentru garantarea independenței, lipsa unei legături ierarhice cu managementul operațional, lipsa corelării între remunerare i rezultatele procedurilor sunt soluii care pot să garanteze independena acestor scheme interne. în ceea ce privete criteriile de calitate am considerat necesară adăugarea unor principii suplimentare astfel dei soluiile nu sunt bazate întotdeauna pe lege ci pe coduri de autoreglementare sau echitate cred însă că trebuie să facem referină i la respectarea principiului legalităii astfel încât nivelul de protecie a consumatorului să nu scadă faă de ceea, ce este garantat prin legea statului în care acesta îi are rezidena obinuită. am considerat de asemenea necesară introducerea principiului confidenialităii respectiv garantarea accesului la justiie prin efectul suspensiv al procedurilor de soluionare alternativă a litigiilor asupra perioadelor de limitare i prescripie. în ceea ce privete accesul cred că directiva trebuie să încurajeze întreprinderile să participe la acestea dacă întreprinderile refuză să participe, consumatorul rămâne în continuare privat de mijloacele necesare pentru a-și apăra drepturile. Cred că, deși obligativitatea participării la soluționarea alternativă poate fi o soluție eficientă, am rezerve serioase privind efectele negative asupra accesului la justiție, mai ales în cazul procedurilor în care deciziile sunt impuse și obligatorii pentru ambele părți de aceea cred că trebuie meninut caracterul voluntar al procedurilor lăsând totui posibilitatea obligativităii acolo unde accesul la justiie nu este periclitat. judecătorii pot la rândul lor să trimită pările către soluionarea alternativă atunci când e probabil ca litigiul să poată fi soluionat pe această cale. în final cred că este important să păstrăm diversitatea mecanismelor de soluionare alternativă în uniunea europeană fapt pentru care nu cred că decizia organismului de soluionare trebuie să fie întotdeauna obligatorie. Deciziile obligatorii pentru comerciant rămân evident o posibilitate, dar numai atunci când părțile sunt informate în prealabil și își exprimă acordul. În încheiere aș vrea să ridic o problemă de ordin procedural. Acordul privind repartizarea competențelor ne dă foarte puține competențe nouă Comisiei Jurii. De exemplu, articolul 6, unde avem competență exclusivă, este strâns legat de scopul directivei, unde însă IMCO, care este și comisia mea principală, de altfel, e competentă exclusiv. Mai mult am fost informat că toate amendamentele depuse în afara articolelor vizate de competența exclusivă sau partajată vor fi declarate inadmisibile în IMCO, în Comisia de Piață Internă și Protecția Consumatorilor. Această interpretare a regulii 50 este cel puțin ciudată. Până acum astfel de amendamente erau măcar votate în comisia competentă, era o opinie din partea noastră și votată, decizia finală era în comisia competentă. În cazul acestui aviz ar fi vizate aproape jumătate dintre amendamente. La asta se adaugă și neclaritatea în legătură cu noile articole adăugate. Voi încerca să rezolv uh, această problemă pe cale amiabilă cu colegul meu, raportorul din Comisia IMCO, dar cred că și conducerea acestei comisii, domnul președinte, dacă ar fi de acord să ia legătura cu președintele IMCO în această privință. Thank you so much. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Ich will auch nur was... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Bușoi. În ce privește regulile de procedură, înainte să dau cuvântul colegilor, nu cred că secretariatul IMCO aplică corect regulile de procedură. Regula 50 uh, spune că există drepturi suplimentare uh, comisiei uh, care dă avizul. Deci putem vota toate amendamentele. Dar e o chestiune pe care o vom rezolva la întâlnirea coordonatorilor. O să trimit o scrisoare domnului Malcolm Harbour și dacă IMCO nu acceptă, atunci o să o să supun această chestiune atenției conferinței președinților de comisii și avem să ne asigurăm că comisia competentă se ocupă de reguli de procedură. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu abordarea domnului Bușoi în raportul său și în special în ce privește amendamentele propuse, schimbările care au fost sugerate restrângerea scopului directivei la plângeri făcute de consumatori împotriva um, comercianților și nu invers. Deci nu există niciun motiv, uh, cum a spus și raportorul, ca prin această directivă să se excludă sisteme interne care funcționează foarte bine, dacă și atâta timp cât ele respectă criterii cum ar fi eficiența, imparțialitatea și transparența. De asemenea, promovarea uh, organizării uh, cererilor, plângerilor făcute de persoane fizice și, de asemenea, pentru a desemna alte autorități competente în statele membre care pot să se ocupe de chestiuni uh, sectoriale peste autoritatea unică care a fost propusă în directivă. În general vorbind, evaluarea pe care o dau eu acestui raport este una pozitivă, dar am câteva rezervări în legătură cu unele prevederi care au fost incluse în directivă pe care ar trebui să le schimbăm. În special, directiva spune că statele membre ar trebui să garanteze că o dispută este rezolvată în 90 de zile de la momentul la care uh, instituția a primit uh, plângerea, cu excepția situației în care este o plângere complexă. Înțeleg perfect că este o voință de a ne asigura că această plângere uh, nu se rezolvă într-un interval prea lung de timp. Dar se spune, cu excepția situației în care problema este mai complicată și trebuie examinată mai în detaliu. De exemplu, dacă trebuie să fie implicați anumiți experți. Deci, cum putem face toate aceste lucruri în 90 de zile, mai ales dacă se uh, recurge la această clauză de salvgardare legată de proceduri complexe. Ori cuvântul complex uh, poate fi interpretat în multe feluri. Deci ori extindem perioada de 90 de zile, ori altfel spunem exact ce înseamnă complex, proceduri complexe în acest caz și în acest fel uh, va fi posibil ca în anumite cazuri, în anumite dispute, ca instituțiile de rezolvare, organismele de rezolvare a disputelor să aibă mai mult timp la dispoziție pentru rezolvarea disputelor. În al doilea comentariu, obligația de oferire de informații, transparență, obligații de raportare. Uh, nu vrem prea multă transparență în informare, pentru că informații uh, care să fie în detrimentul uh, IMM-urilor obligate să ofere o serie întreagă de informații care în unele cazuri ar putea să fie superflue. Prin urmare, sunt de acord cu amendamentele care au fost propuse de domnul Bușoi legate de inițiativele care ar implica utilizarea uh, mecanismelor alternative de rezolvare a disputelor, dar nu până la punctul în care s-ar aplica sancțiuni. Pentru că cred că dacă încep să introduci sancțiuni, asta încalcă principiul și ideea de a face această chestiune pe o bază voluntară și, de asemenea, baza juridică în amendamentul 28, raportorul include această chestiune ca un aspect fundamental. Și dacă începem să introducem sancțiuni care să fie aplicate oricui uh, nu se supune procedurii de rezolvare a disputelor, atunci abandonăm ideea că totul trebuie făcut pe o bază voluntară și uh, legală. Dar, uh, în general, sunt pentru și voi face amendamente în această direcție. Președintele, mulțumesc foarte mult. Termenul pentru amendamente 8 mai. Deci putem trece acum la punctul 49, raportul Baldassari. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Discussioni sull'eventuale missione di Eurobond, la uh, ca rezultat al numeroaselor uh, discuții privind posibila emitere de euroobligațiuni, Uh, Comisia Europeană a și schimbat uh, de câteva ori uh, numele acestui tip de obligațiuni și recent a prezentat o carte verde în care se prezintă o serie de posibile opțiuni. Bondurile de stabilitate, bondurile de proiect și cum s-ar mai numi, sunt un subiect foarte drag economiștilor, pentru că ideea este de a găsi resurse și de poate chiar de a rezolva problema datoriilor suverane. Uh, ideea este să existe o integrare a acestor bonduri, uh, obligațiuni suverane cu bondurile sau obligațiunile de stabilitate. Deci asta ar fi o cale de urmat. Dar mai există și o a doua opțiune care implică o uh, înlocuire parțială a obligațiunilor suverane prin uh, obligațiuni de stabilitate care să fie susținute cu garanții comunitare și mai există și o a treia posibilitate uh, care este cea mai uh, restrictivă dintre cele trei, și anume uh, să se uh, înlocuiască parțial obligațiunile suverane cu obligațiuni de stabilitate, cu garanții largi, dar garanții care nu sunt neapărat rezultatul unui acord între statele membre. În proiectul meu de aviz m-am uitat la toate opțiunile din punct de vedere al uh, fezabilității juridice, mai degrabă decât din punct de vedere al fezabilității politice. Și, în ciuda uh, unei în ciuda acestui lucru, trebuie să vă spun că uh, alegerea care se va face va depinde de voința politică, în principal, și nu de măsura în care această soluție va respecta tratatele. Așadar, opinia mea este că, pe termen lung, înlocuirea totală a obligațiunilor suverane cu obligațiuni de stabilitate va reprezenta cea mai bună soluție la actuala criza datorilor suverane, pentru că va fi soluția care va oferi cele mai bune beneficii în ce privește stabilitatea și integrarea politică și uh, economică în Uniunea Europeană. Odată ce am spus asta, aceasta e cea mai bună opțiune, pe lângă faptul că prezintă pericolul hazardului moral, și când spun hazard moral, vorbesc despre deresponsabilizarea statelor membre care ar trebui să fie responsabile pentru obligațiunile pe care le emit, deci poți să spui, că, dacă spui că Germania o să garanteze obligațiunile, atunci nu mai fac nicio grijă, pentru că Germania o să garanteze totul, nu? Deci există această, acest pericol al hazardului moral din cauza lipsei de responsabilitate și de presiune care nu se va mai aplica asupra statului membru uh, și nici asupra bugetului său. De asemenea, uh, va implica schimbări semnificative ale tratatelor. Uh, din acest motiv, Eh, cred că atunci când vine vorba de respectarea tratatelor, acesta va fi un sine qua non pentru introducerea eh, obligațiunilor europene de stabilitate. N-are rost să vorbim despre aceste obligațiuni dacă în analiză finală eh, tratatul nu permite, în forma lui de astăzi, să există o garanție cuprinzătoare pentru aceste instrumente. Vorbim aici de articolul 125 din tratat care interzice acest lucru și prevede nevoia de a crea un sistem juridic solid pentru emiterea uh, a obligațiunilor de stabilitate și o analiză a aspectelor de contabilitate implicate în introducerea de stabilitate în contextul legislației naționale. În acest uh, moment, obligațiunile emise pe baza legislației naționale sau uh, se bazează uneori pe legislația engleză în anumite situații. Emiterea obligațiunilor europene se va face pe ce bază juridică? Deci trebuie să ne gândim la uh, natura juridică a acestei chestiuni. E foarte important pentru Comisia noastră. Interesele naționale vor duce în unele cazuri la scepticism în unele cazuri sau la un uh, entuziasm nejustificat în altele. Deci cred că trebuie să mai examinăm aceste chestiuni. Trebuie să ne uităm la obstacolele juridice, dar de asemenea trebuie uh, urgent să începem să ne ocupăm de toate aspectele problemei. Cred că o soluție ar fi uh, să avem prevederi pe, legate de introducerea graduală a, a obligațiunilor de stabilitate printr-o combinare a celor trei abordări pentru a promova acceptarea pe piață și, uh, și în același timp pentru a uh, rezolva constrângerile de natură juridică. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, sigur, eu am expus aici niște sugestii Însă, dacă aveți și dumneavoastră, dragi colegi, sugestii, fie pozitive, fie negative, ele sunt binevenite. Este un subiect nou și cred că trebuie să începem să discutăm în termeni concreți, nu doar în termeni uh, pur politici. 18 um Să nu uităm că azi avem și o ședință în camera, deci la 6 fără 5, să știți, Uh, voi uh, suspenda partea publică a acestei ședințe și vom trece la partea uh, strict în camera. Deci trecem la coordonatori la ora 6 fix. Tot ce nu reușim să facem astăzi, vom face mâine și sper că mâine vom reuși să ne ținem de timp. Acum, doamna Lichtenberger, vă rog. Okay, um... Mulțumesc, domnule președinte colegul nostru și-a asumat o chestiune foarte dificilă și, și din punct de vedere politic foarte controversată și delicată, pentru că aceste bonduri, obligațiuni sau cum vrem să le numim, eh, vor avea un statut eh, deosebit și de aceea avem nevoie de precizie și certitudine juridică maximă. Eh, înțeleg că raportorul este conștient de acest lucru. În al doilea rând, trebuie să fie foarte clar cum se vor raporta la aceste uh, obligațiuni de stabilitate la așa numitele project bonds, obligațiuni legate de proiecte. Am înțeles că există mai multe interpretări ale acestei relații Uh, știu că a fost organizată și o audiere pe această temă și m-aș bucura dacă uh, colegul nostru raportor ar putea să uh, consulte materialul audierii ce a avut loc. Pentru că eu personal consider că nici măcar această audiere n-a risipit rezervele noastre în legătură cu fezabilitatea din punct de vedere juridic a acestui proiect. Ja, ich möchte nur erklären. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun doar că în grupul nostru ALDE nu există o unitate în legătură cu aceste eh, bonduri, eh, obligațiuni de stabilitate sau cum le numim. Știm că bondurile de stabilitate nu sunt obligațiuni eh, legate de proiecte. Eu, eu propun să, să se facă niște pași Uh, care uh, poate că vor necesita uh, amendarea tratatului, care poate că vor necesita voturi cu majoritate calificată în parlamentele naționale. Nu, nu știu. Și atunci mă întreb cum putem organiza acest demers pe mai mulți pași, astfel încât să nu se încerce uh, eludarea uh, sau, sau compromiterea obiectivului nostru pe așa pe ușa din uh, dos prin niște artefacte și artificii juridice. Și în țara în care uh, Eh, din care provin eu, eh, se cunoaște că sistemul juridic este extrem de complicat, că va dura ani de zile până când vom reuși să ajungem la un vot eh, final. În plus, în această situație de criză și de austeritate, oricum tema este extrem de delicată. Deci, întâi trebuie să vedem exact care este impactul acestor obligațiuni, pentru că suntem încă departe de a ne decide dacă ni le dorim sau nu. De aceea eu propun să o, o, o, o abordare procedurală a pașilor mici, mărunți, pentru a nu face greșeli. Alora. Domnul Baltazar, mai doriți-o încă o dată? Oh, perfectamente d'accordo. Nu, eu uh sunt complet de acord cu colega Lichtenberger. Uh, obligațiunile de proiect sunt ceva complet diferit. După opinia mea, ele reprezintă tot o problemă pentru că nu prea are rost să stabilești o nouă rețea europeană transnațională care va implica investiții de 2000 de miliarde de euro dacă Uniunea nu va da decât 30 de miliarde. Deci mă întreb cine va pune banii ca să se creeze această infra, sistem de infrastructură, acest sistem de infrastructură în Europa. Vreau să vă asigur că această problemă cu abordarea parțială sau graduală, ideea aici este tocmai să uh, rezolvăm preocupările și rezervele pe care le aveți. Cred că în acest moment, uh, dincolo de obstacolele juridice despre care am vorbit, nu cred că putem uh, să trecem de la zero, la, de la nimic, la introducerea unor obligațiuni de stabilitate emise de o instituție europeană și garantate de statele, de statele membre. Nu e o problemă legată de faptul că se face treaba pe ușa din dos. E o problemă uh, de instrument juridic. Trebuie să începem într-un mod gradual. Uh cu niște obligațiuni garantate de statele emitente, după aceea să trecem la al doilea stadiu și după aia, cine știe când, să ajungem la un punct la care obligațiunile sunt emise de Europa în întregimea sa și garantate de întreaga Europa. Dar până ajungem la această ipoteză, va fi nevoie de foarte multe discuții. De exemplu, unii oameni cred că dobânzile plătite de unele state membre ar scădea foarte mult și dar în alte state membre dobânzile ar crește cu aceste obligațiuni, dar nu cred că suntem calificați să discutăm aceste chestiuni în acest forum. Mulțumesc, spune președintele. Deadline-ul pentru amendamente 7 mai la 12, la ora 12. Urmează punctul 9, pentru că 10 până la 40, 14 și uh, 54 le vom amâna pe mâine. Deci, uh, îl invit pe domnul Bellinger să-și prezinte raportul. Perché la proposta del... Foarte pe scurt, propunerea referitoare la SOL, soluționarea online a litigiilor, vine să completeze propunerea pe SAL, soluționarea alternativă a litigiilor. Ideea e aceea de a simplifica procedura online oricine face o achiziție online la nivel european nu are acces la aceste entități care ar putea să medieze conflictul. ce s-a propus aici, în această, prin această inițiativă, e practic o încercare de a simplifica viața celor care doresc să facă achiziții online și care, dacă reușim să facem ce ne-am propus, vor avea în fiecare stat membru o entitate pe care o pot contacta pentru această soluționare a litigilor. Am propus o serie de amendamente. În primul rând, ca acest mecanism să se aplice nu numai tranzacțiilor transfrontaliere, ci și schimburilor comerciale care au loc pe teritoriul unui singur stat membru. La fel, în ceea ce privește situațiile de succesiune, recurs colectiv la justiție, nu e nicio justificare, ci ar fi o idee bună să putem face asta. De asemenea, am propune și sporirea volumului acestor, acestui tip de tranzacții, simplificându-le prin introducerea unor măsuri de protecție eficiente. În trecut, soluționarea online a, a litigiilor nu era obligatorie. Ideea e să poți avea un acces la justiție fără însă a contacta un tribunal, fără a merge la tribunal. Aș extinde propunerea comisiei nu numai la schimburile comerciale online, ci și la cele offline. însă detaliile sunt în documentul pe care vi l-am trimis. Și mai este un punct important pe care aș dori să-l menționez înainte de a încheia, și anume faptul că acești mediatori trebuie să fie organizați. Mediatorii sunt cei care îi vor ajuta pe consumatorii cu probleme, vor funcționa practic ca o rețea prezentă în statele membre și astfel vor putea să ofere aceste soluții la litigii. Fie SAL, fie SOL, ambele sunt inițiative remarcabile ale Comisiei și există un interes în soluționarea rapidă a unor chestiuni controversate, fără a se mai trece prin tribunale. Și această practică ar îmbunătăți într-adevăr recursul la arbitraj, recursul la justiție chiar în anumite state. E nevoie de o disciplină generală la nivel european în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc, văd că nu sunt înscrieri la cuvânt. Termenul pentru amendamente este 8 mai ora 12. Și acum îmi permit uh, să uh, deschid reuniunea în camera, rugând tehnicienii să închidă mijloacele de înregistrare audio-video și pe cei care nu sunt mandatați să rămână să părăsească sala. Yeah.